ordinea de zi, dragi colegi, se referă la declarațiile Consiliului și Comisiei în legătură cu presupusa operațiune de returnare forțată în largul coastelor Greciei, în insula Farmaconisi, care s-au soldat cu uh, decese în rândul refugiaților, se pare. În primul rând, îi vom da cuvântul domnului Venizelos, care în numele Consiliului va face o declarație în legătură cu acest subiect. Aveți cuvântul, domnule Venizelos. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, reprezint președinția în exercițiu, președinția Consiliului, la Consiliului, dar sunt și ministrul de afaceri externe, Elen. În ambele funcții, în ambele capacități, vreau să exprim tristețea față de pierderea de vieți omenești în timpul acestui uh, incident uh, tragic uh, de lângă insula Farmaconisi. În aceste ultime luni, iată, am avut multe asemenea tragice incidente. Cel mai important fiind cel de la Lampedusa. Am văzut uh, recent presiuni în jurul Lampedusei și, în ciuda eforturilor întreprinse de noi și de paza de coastă elenă, în ciuda presiunilor imigraționiste la frontiera Bulgariei, la frontiera Greciei, de fapt în întreg sud-estul Europei, în spațiul mediteranean, vedem că situația rămâne gravă. Avem o linie de coastă extrem de generoasă, în așa fel încât mijloacele noastre nu sunt întotdeauna suficiente pentru a o proteja. Și iată, ne confruntăm cu asemenea incidente care sunt mult mai grave decât în trecut, pentru că acum e și criză și în Siria e război civil. Fluxul de refugiați a fost enorm în ultima vreme. Presiunile sunt și ele enorme, pentru că în fiecare zi ne confruntăm cu asemenea incidente. La farmaconisia a avut loc o tragedie și această tragedie e un exemplu tipic uh, de, presiuni, uh, de rezultat al presiunilor imigraționiste. În august 2012, situația din uh, Marea Ege, din estul Mării Ege, s-a înrăutățit simțitor. În 2008 au existat 15.000 de incidente dar mai apoi a avut loc o scădere spectaculoasă, înainte însă de criza din Siria. În 2011-2012 au fost mai puține incidente, dar din august 2012 încoace, e clar că numărul incidentelor crește constant. Paza de coastă Elena trebuie să patruleze pe o zonă de mai bine de 2000 de kilometri pătrați în Marea Ege, în estul Mării Ege. Această regiune include un număr considerabil de insule și conformații stâncoase. Până acum a întreprins acțiuni de salvare în privire 3000, cu privire la 3120 de persoane, 29% din numărul celor care au intrat ilegal și fără documente pe teritoriul Greciei. În acest caz, a, a reușit am reușit să identificăm un vas uh, în jurul farmaconisii, am anunțat paza de coastă care s-a deplasat în zonă, vremea însă n-a ținut cu paza de coastă, a fost extrem de nefavorabilă și iată că s-a petrecut această dramă. Și-au pierdut viața mai mulți oameni. Iar acest incident ne-a atras încă o dată atenția asupra problemei. Domnul Varvițiotis, ministrul uh, de afaceri maritime, a trimis o scrisoare către Consiliul Europei și către uh, pentru Comisia de Afaceri Umanitare și către doamna Malmström și acum are loc o anchetă, pentru că vrem să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Vrem adevărul golgoluț. Și vă asigur, vă garantez că nu ne vom da înlături de la a executa această anchetă așa cum trebuie. Legea trebuie respectată, iar acest incident trebuie să fie un catalizator în acest sens. Am înțeles că Frontex deține deja propriile informații, paza de coastă a prezentat deja toate informațiile și toate datele din registrele sale, urmează să tragem concluzii față de ceea ce s-a întâmplat. Spuneam deja la discuția anterioară despre Bulgaria că Uniunea Europeană trebuie să manifeste solidaritate. Principiul poverii partajate trebuie aplicat și de data aceasta. Noi în fiecare zi ne confruntăm cu situații dramatice. E nevoie de un cadru instituțional care să fie respectat. De fapt, aici avem una din prioritățile președinției elene. Va rămâne o prioritate și pentru președinția italiană care va urma imediat după noi. Vrem să creăm o strategie și mai integrată pentru gestionarea fluxurilor migraționiste. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că la Consiliu s-a discutat asta de două ori în octombrie trecut și în decembrie trecut, iar în timpul reuniunii informale JAI, care a avut loc pe 24 ianuarie la Atena, deci doar în urmă cu câteva zile, s-a pus din nou problema S-a discutat despre asta împreună cu comisarul Malmström, încercându-se să se găsească o soluție. E vorba de era post-Stockholm și e nevoie de propuneri și din partea Comisiei. Sperăm ca în iunie la Consiliu să reușim să tragem concluzii pertinente, să putem să gestionăm prin acest program fluxurile migraționiste. Această Programare pe termen mediu însă nu poate să fie singurul nostru răspuns la agonia zilnică a unor oameni și la acțiunile infracționiste care practic exploatează pe acești oameni vulnerabili care nu fac altceva decât să fugă din fața condițiilor inumane din Siria și din multe alte țări de acest gen. Oameni care caută protecție. Așadar, în numele Consiliului și numele Guvernului Elen, Vă garantez că ancheta aceasta va fi una deplină. Suntem foarte sensibili la acest subiect, vom coopera cu Comisia și sper că și cu rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem acum mai departe și dăm cuvântul în numele Comisiei simpaticei noastre prietene, doamna comisar Cecilia Malmström. Eh, Doamnelor și domnilor, domnule ministru de externe, și eu vreau să încep prin uh, a-mi exprima condolanțele pentru trag, tragicul incident de la farmaconisii și de uh, pierderea de vieți omenești. Suntem conștienți și ne preocupă situația migranților în Grecia de multă vreme suntem implicați uh, și participăm împreună cu autoritățile elene să încercăm să punem la punct o politică de migrație care să fie funcțională și să fie aliniată la normele internaționale. S-au făcut multe progrese, dar mai sunt încă multe de făcut. Firește și vom continua să susținem Grecia în gestionarea sistemului de cerere de azil și a migrației. Recent am primit uh, acuzații uh, foarte grave de asemenea operații de respingere în, în Turcia. Cum a explicat domnul ministru, suntem în contact cu autoritățile tot timpul în legătură cu aceste acuzații și supraveghem situația în teren, inclusiv prin prezența Frontex. Și din ce știm noi despre acest eveniment, se pare că a fost o operațiune de căutare și salvare, nu a fost o operațiune de control de graniță. A fost uh, foarte greu și este foarte greu să știm exact ce s-a întâmplat. Sigur că pierderea de vieți omenești este inacceptabilă și nu trebuie tolerată. Uh, în dimineața următoare, după acest eveniment, am fost la Atena și am discutat cu miniștrii implicați, ministrul pentru ordine și protecție și ministrul pentru uh, granițele maritime și mi-am exprimat îngrijorarea față de ei. I-am rugat să facă o, o anchetă completă, totală și mi-au spus că vor face acest lucru. Uh, și de asemenea să ia toate măsurile să nu se mai întâmple asemenea incidente în viitor. Firește folosesc acest prilej să vă reamintesc, să reamintesc Greciei și altora că în momentul în care fac asemenea operațiuni de supraveghere a granițelor, toate statele membre trebuie să respecte toate drepturile fundamentale ale migranților respectiv și mai ales să respecte uh, principiul nereturnării. Uh, este ilegal să fie respinși migranții, conform tuturor legilor ale Uniunii și ale dreptului internațional. Solicitații de uh, azil au acces la procedurile uh, respective de azil dacă respectivul cetățean al unei terțe țări dorește să solicite azil. Deci dorim o anchetă rapidă și transparentă care să uh, orânce o lumină completă asupra incidentului de la farmaconizii. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă comisar. O să începem acum uh, să dăm cuvântul oratorilor în numele grupurilor politice și în primul rând doamna Marieta Gianacu în numele PPE. Doamna Gianacu, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului uh, ministru, uh, președintelui în exercițiu și doamnei comisar. A fost vorba de o operațiune de salvare care a avut loc la două dimineața. Totuși, din momentul în care uh, s-au uh, conturat niște îndoieli, această problemă a ajuns în fața procurorului și se va găsi un răspuns precis. Cu toate acestea, aș vrea să clarific un aspect. Grecia trebuie să se confrunte cu uh, un număr extraordinar de mare de migranți și refugiați. Ați menționat uh, aspectul azilului care trebuie acordat ce aveți dreptate. Însă, și, și uh, s-a mai convenit asupra unui lucru. Însă s-a spus că nu va avea loc uh, readmisie timp de trei ani. E vorba de acordul cu Turcia. Această chestiune este o problemă europeană. E vorba de granițele noastre și de aceea Frontex intră în joc. Sunt vecinii noștri și uh, aceștia, dacă doresc relații bune cu Europa, trebuie să coopereze în combaterea uh, traficului cu suflete. Uh, care uh, se îmbogățesc uh, exploatând oamenii care își caută un viitor mai bun. Cred, doamnă comisar, că dumneavoastră aveți răspunderea de a veni cu propuneri în legătură cu această chestiune și ați spus chiar dumneavoastră că trebuie să avem o abordare mai europeană, să există mai multă solidaritate între statele membre, să se facă mai multe eforturi. Desigur, Europa nu-și poate închide ușile, dar nici nu le poate deschide larg, la maxim, pentru că asta ar însemna că oamenii sunt primiți în condiții uh, foarte proaste, în ghetouri într-o, într-un spațiu care trebuie să fie unul de pace, prosperitate și democrație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gianacu. În numele grupului socialiștilor europeni, două minute, doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Tragedia soldată cu 15 victime lângă farmaconise nu este doar o problemă Elena. La Lampedusa au fost 150 de victime și nici acolo problema nu a fost una pur italiană. Ambele incidente au arătat probleme europene. Asta arată că Uniunea Europeană nu este în măsură să vină cu o politică de migrație integrată. Insistă pe Dublin 2 și refuză o distribuție justă a efortului. Țările din Sud ar fi date afară din zona Schengen dacă nu ar implementa un uh, regim uh, sever. Adesea victime cad femeile și copiii. Deci, domnule președinte, să știți că aici, pe undeva, există o problemă greacă. E vorba de declarațiile făcute de ministrul uh, pentru protecția cetățenilor, care a spus că avem nenorocul de a avea imigranți de clasa a doua, mulți uh, venind din zone de război și sunt oameni care merită azil. Această declarație vine doar la câteva zile de la incidentul de la farmaconisi și mai sunt problematice și uh, declarațiile domnului ministru Mavriciotis, care a spus că el vrea să își felicite serviciile pentru acțiunile făcute, însă înainte ca ancheta să fie finalizată. Și declarațiile la înaltul reprezentant pentru uh, la înaltul comisariat pentru protecția refugiaților de la ONU sunt cu totul și cu totul diferite. Până la urmă a fost vorba de cinism și e vorba de mm, cinism și dispreț față de alți cetățeni ceea ce înseamnă dispreț față de um, oameni. Mulțumesc. Acum un minut are cuvântul domnul Crisohelos în numele verzilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că l-am auzit pe președintele în exercițiu al Consiliului care și-a cerut iertare și a exprimat condolanțele și faptul că grecia îi pare rău. Societatea greacă nu și-a cerut scuze și opiniile referitoare la acest incident înainte de ancheta respectivă nu au fost tocmai ok. E important să existe o anchetă și să nu hotărâm ce s-a întâmplat înainte de anchetă. Ministrul Afacerilor Maritime a descris ce s-a întâmplat înainte să se încheie ancheta, deci este absolut clar uh, că aceste declarații, în esență, critică ce a făcut celălalt uh, ministru, ministru pentru protecția cetățenilor, care a vorbit de cetățeni de categoria a doua. Este o declarație care trebuie retractată, iar în Parlamentul European cred că viziunea și abordarea este diferită. Sigur că ce s-a întâmplat este și răspunderea Europei și nu spunem numai noi acest lucru. A spus și raportul Consiliului Europei Uh, s-au înnecat uh, câteva 700, 170, nu, 17.500 de oameni și uh, e vorba de rețele ilegale, nu, e vorba de oameni care încearcă să evite moartea în momentul în care vin în aceste embarcațiuni supraaglomerate. Cei care s-au necat la Lampedusa și în apele grecești uh, fug din zone de război. Ce s-a întâmplat la farmaconisii este că uh, oamenii veneau din Siria și din Afganistan, deci trebuie să avem o politică diferită la nivel european Uniunea Europeană nu ar trebui să ne împingă către închiderea granițelor. Cei care au dreptul să primească statutul de refugiat trebuie să poată să vină legal. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Am obligația neplăcută de a vă reaminti că timpul ne presează și de fiecare dată ca când un coleg uh, își dublează timpul intervenției, cum a făcut-o ultimul vorbitor, înseamnă că cineva nu va vorbi și asta nu este standardul nostru, de așa fac apel la dumneavoastră cu jenă, dar cu sinceritate, ca toată lumea să respecte timpul care i-a fost atribuit și dacă nu există altă soluție, o să vă tai microfonul în momentul în care au trecut două sau trei secunde peste timpul alocat. Scuză-mă, domnule coleg Ciuntis, nu mă refer la dumneata, dar uh, în grupul Stângii Unite, în numele ei, ai uh, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mie nu mi-e uh, rușine doar pentru Grecia, ci pentru întreaga Uniune Europeană, având în vedere practicile de, mm, la granițele maritime ale Greciei. Aceasta spun, a, asta spune și raportul uh, Amnesty International din iunie anul trecut, în legătură cu incidentul din Franconisii. Aceste practici de returnare au fost condamnate și în trecut. Noi uh, avem nevoie, de fapt, de o anchetă independentă uh, care să arate cine poartă, de fapt, vina. Domnul Malmström, Malmström, câte persoane mai trebuie să se nece în Mediterana înainte să ne dăm seama că trebuie să ne schimbăm cu totul politicile de migrație, azil, protecție a drepturilor omului, drepturilor fundamentale în întreaga Europa. Trebuie să luăm măsuri imediate și eficiente pentru a-i salva pe imigranți. Trebuie să avem centre de primire la punctele de intrare. Avem nevoie de un cadru legislativ nou care să garanteze că imigranții sunt distribuiți corect și proporțional în toate statele europene. Am încheiat uh, intervenția din partea grupurilor politice. Începem acum uh, intervenția din partea celor care intervin în nume propriu. Începem cu doamna Holmeier, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, domnule ministru, iarăși au murit oameni, iarăși au murit copii. Și paza de coastă, Elena, a spus că în cazul farmaconizii a existat o intervenție, dar uh, nu a fost o intervenție finanțată eh, din punct de vedere european nici de la Frontex. Și vedem că există o contradicție între ceea ce ne spune paza de coastă și ceea ce ne spun refugiații. Vedem că mm, nu a participat Frontex. Până la urmă, tot ceea ce aflăm este de la autoritățile elene. Frontex nu poate să facă o analiză în caz de neimplicare. Salut așadar uh, ancheta comandată pentru că e necesar să știm exact ce s-a întâmplat. Cât timp unități naționale de coastă apar în zone problematice și acționează unilateral fără implicarea Frontex, se va ajunge mereu la situații neclare, precum aceasta, și de aceea ar trebui să Um, existe cooperare de fiecare dată, pentru că Frontex este o instituție neutră care vine pentru a apăra pe toată lumea. Vrem să salvăm refugiați, să sprijinim autoritățile naționale acolo unde se poate. Nu uh, e corect să fie atacate acum autoritățile elene, pentru că și ele trebuie tratate corect și la fel nu trebuie atacați nici uh, funcționarii Frontex sau uh, uh, ofițerii um, de la graniță. E foarte important să se, facă, um, să se facă lumină și să vedem ce se întâmplă cu lanțul infracționist din Turcia care transportă refugiați ilegal. E necesar așadar să existe un control european asupra acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul un minut, domnul Arsenis. Σήμερα νιώθω υποχρέωση. Astăzi aș dori prin vocea mea să dau voce sentimentelor uh, victimelor uh, de la farmaconisii, a celor care au supraviețuit uh, acestui uh, accident, dar și-au pierdut soțiile și copiii. Ei spun că coaza, paza de coastă nu a vrut să-i salveze, ci a vrut să-i înnece. Le-au arătat, le-au arătat femeile și copiii care plângeau, dar paza de coastă i-a insultat și ne-am fi înnecat cu toții dacă nu ar fi avut loc un incident tehnic. Cineva a aruncat o bucată de lemn ca să ne putem apuca de ea a trebuit să semnăm niște declarații fără interpret și vreau să denunț ipocrizia și faptul că toate guvernele sunt complice la acest incident. Au susținut Dublin 2, dar nu acceptă distribuirea refugiaților între țări. Ordinele politice dată uh, gărzii de coastă elene uh, încearcă să îi împingă înapoi, să îi respingă pe cei care vin pe aceste embarcațiuni, iar paza de coastă, Elene devine călău și dumneavoastră purtați vina. Mulțumesc foarte mult. Un minut are cuvântul domnul Angurakis. Mulțumesc. Tragedia din farmacomisii are, este rezultatul politicii represive a Uniunii Europene și a politicilor PASOC. Pentru că s-a uh, consolidat uh, represiunea la granițe. Aceste opțiuni, aceste operațiuni au uh, crescut numărul victimelor. Există un revers al medaliei politicilor europene. Prin uh, intervențiile imperialiste ale Uniunii Europene, NATO și uh, uh Statele Unite, uh, Uh, oamenii sunt lipsiți de drepturile lor. Trebuie să oprim uh, acțiunile represive ale Frontex și ale Uniunii Europene și uh, ale sistemului european de supraveghere a granițelor. Trebuie să oferim azil și statut umanitar provizoricilor celor care provin din zone de război. Trebuie să le dăm documente de călătorie dacă vor să călătorească către un alt stat european. Trebuie să abrogăm Dublin 2 și în sfârșit Grecia ar trebui să înceapă să, să, să, să își oprească participarea la toate acțiunile um, imperialiste ale Uniunii Europene. În încheiere, domnul Cumuțacos. Mulțumesc, domnule președinte. Incidentul de la farmaconisie a fost unul dramatic, tragic chiar. Dar de ce ne confruntăm cu imigrația ilegală pe mare? Eforturile sunt grele. Avem, pe de o parte, statul cu instituțiile sale și potrivit convențiilor și normelor internaționale și potrivit tuturor legilor umane și europene, statul trebuie să-și protejeze, protejeze frontierele și să implementeze normele în vigoare. Dar, de cealaltă parte, uh, vin traficanții de oameni și mai sunt și oamenii disperați care sunt dispuși să-și riște viața. Suntem cu toții de acord că asta e imaginea realității și suntem de acord că dreptul la viață este cel mai important, este un drept absolut. Nu se pot face excepții de la acesta. Nu avem cum să închidem ochii în fața lui. Și e important să spunem că protecția și securitatea frontierelor noastre este de aceeași, este în aceeași poveste o sarcină a autorităților de stat. Și iată că Grecia se uh, confruntă cu probleme de ambele părți. E o problemă cu care ne-am confruntat și în această noapte sumbră de ianuarie, când s-a întâmplat tragedia. Condițiile sunt grele și Uniunea Europeană trebuie să-și facă parte din, să-și îndeplinească parte din sarcini. Distribuția uh, justă a sarcinilor și a poverii este soluția. De, e, una de ellas la Două persoane au uh, cerut să intervină la intervențiile uh, spontane. Doamna Vergia, după un minut vă închid microfonul. Marie Cristin, ai cuvântul. Intervenție fără microfon. de Drama de la Farmagonisi a făcut 12 victime, 9 uh, femei, 3 copii, ONG-urile Consiliul Europei au pus sub semnul întrebării pe baza mărturiilor comportamentul gardei, gărzii de coastă elene pentru că a fost o operațiune de respingere către Turcia și nu o operațiune de salvare. Grecia are acum președinția Consiliului Uniunii Europene, iar răspunderile trebuie să fie foarte bine stabilite. Dacă problema crește din 2012 este că, de fapt, Grecia și-a închis granița terestră și sunt uh, mii de morți, zeci de mii de morți în Mediterana. Iar această dramă arată că este urgent să adoptăm un text minim privind salvarea pe mare înainte de sfârșitul acestui mandat. Sunt mii și mii de persoane care au sosit în 2013 pe teritoriul european și dacă ar fi fost răspândite între țările europene, n-ar fi fost mare lucru, ar fi fost vorba de câteva sute de persoane. Domnul Murphy are acum cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru Venizelos, guvernul dumneavoastră um, s-a înșelat. Um, la fel au făcut și uh, autoritățile europene. Au uh, murit mulți oameni care se adaugă celor 20.000 de oameni care au murit încercând să intre în Uniunea Europeană în, ultimele dou- în ultimii 20 de ani. Sunt oameni reali. Uh, un om și-a pierdut uh, nevasta și cei trei copii, altul nevasta și cei patru copii. Mulți oameni au decedat ca rezultat al tratamentului inuman, brutal al um, gărzilor de coastă, care au implementat o operațiune de returnare. E vorba de uh, tratament in, inuman, care este rezultatul politicilor inumane um, întreprinse de statul grec. Provin toate dintr-un sistem inuman și brutal un sistem care există în Grecia și care trebuie să fie dat jos. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimate coleg, am terminat intervențiile spunane. Îi vom da acum cuvântul în primul rând doamnei uh, comisar Malmström pentru a reacționa în numele comisiei. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Bineînțeles că suntem conștienți de presiunile cu care se confruntă Grecia și de aceea în introducerea mea am spus că încercăm să ajutăm Grecia atât cât putem, cu intervenții tehnice, practice, cu resurse umane și cu ajutor financiar, în așa fel încât să putem construi un sistem de migrație și de azil și de control de frontiere aliniat normelor internaționale și legilor și standardelor europene. Tragedia de care vorbim astăzi de la farmaconisii E una similară cu cea din Lampedusa. Am fost acolo, am văzut și eu sicriele și e ceva nedemn pentru Uniunea Europeană să se întâmple asta, dar se întâmplă la o scară mai mică în fiecare zi. Discut cu supraviețuitori de la Lampedusa și din alte părți și ei îmi spun că știu prea bine că există întotdeauna riscul de vreo 60-70% de a se neca în Mediterana și totuși îl asumă pentru că sunt într-atât de disperați. De ce se urcă pe aceste vase? Pentru că nu există căi legale de a ajunge în Europa pur și simplu nu există. Și atunci trebuie să găsim căi în așa fel încât acești oameni să ajungă în siguranță în Europa, în toate cele 28 de state membre, nu doar în 10 ca acum. Toate statele membre să-și asume răspunderea, să manifeste măcar puțină deschidere față de cei uh, mai vulnerabili, prin uh, operațiuni de restabilire și așa mai departe. În programul Stoc- Post-Stockholm încercăm să găsim noi portițe în acest sens. Și bineînțeles că trebuie să cooperăm cu terțele state. Cineva a spus Turcia. Am fost acolo chiar înainte de Crăciun și împreună cu uh, ministrul turc am semnat un acord de readmisie care sperăm să intre în vigoare cât mai repede. Ne extindem cooperarea și către celelalte țări, cu Tunisia, Maroc, uh, ar trebui și cu Egipt și cu Libia, dar e foarte greu, știți prea bine de ce. E greu să porți un dialog cu aceste țări acum. Trebuie să luptăm împotriva, uh, împotriva lanțurilor de traficanți. Dar trebuie în același timp să avem o politică migraționistă ca să putem să-i tragem pe aceștia la răspundere. Avem Frontex cu operațiuni de uh, salvare și de la începutul anului am avut și operațiunea Eurosur prin care putem să uh, identificăm micile vase ca să salvăm și astfel vieți omenești. Avem nevoie așadar de mai multă solidaritate, dar și de asumarea răspunderii. Sunt lucruri care până la urmă merg mână în mână, iar uh, politica spre care țintim noi trebuie să fie perfect aliniată respectării drepturilor omului. Oamenii care ajung la granița Europei trebuie să poată să ceară azil. Nu este o infracțiune, nu este ilegal să ceri, ilegal să ceri azil este până la urmă un drept protejat și ancorat în uh, Convenția de la Geneva. Știți însă că acum atmosfera politică nu este una primitoare. Dar dacă nu putem să îi apărăm pe cei mai vulnerabili din vecinătatea noastră, atunci Uniunea Europeană nu prea are cu ce să se laude. În ceea ce privește subiectul de astăzi și incidentele oribile de la farmaconisii, într-adevăr e o tragedie ce s-a întâmplat. Și acuzațiile la adresa Greciei sunt cât se poate de serioase. De aceea aș vrea ca această anchetă rapidă și imparțială să fie întreprinsă ca să avem lumină asupra acestui incident. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cecilia. Vom încheia dezbaterile cu cuvântul domnului ministru de externe al Greciei. Aveți cuvântul, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi să spun, doamnelor și domnilor deputați, că în lunga mea carieră parlamentară am participat foarte des la dezbateri în Parlamentul Național, în Parlamentul Elen, unde am discutat chestiuni de viață și de moarte, de, ținând de diverse drame umane. Dar sunt ușor de folosit pentru scopuri politice. Vă rog permiteți-mi să spun că și eu sunt la fel de sensibil ca și dumneavoastră în ce privește respectul vieții oamenilor. Iar uh, reacția spontană, emotivă la orice act care duce la moartea unor nevinovați și mai ales la moartea femeilor și copiilor, și eu răspund nu vrem să decidem uh, noi uh, care va fi rezultatul anchetei, dar nici dumneavoastră nu trebuie să face acest lucru mai ales dacă luați parte la o dezbatere democratică, parlamentară. Avem încredere și uh, în independența anchetei desfășurată de procuratură, pentru că în Grecia parchetul este independent nu, uh, parchetul nu are niciun fel de legătură cu puterea executivă. Tot uh, evenimentul acesta va fi anchetat și uh, legea va fi aplicată pe deplin. Vreau să accentuez acest lucru. Prin intermediul Consiliului European, ce am spus eu este și poziția guvernului elen. Ce am spus eu repetă ce au spus și alți colegi din guvernul grec mai devreme, la câteva zile după incidentul de la Farmaconisi. Doamna comisar Malmström a vorbit cu mai mulți miniștri, miniștri pentru protecția cetățenilor și a ordinii publice și a afacerilor maritime. Și este evident că refugiații și emigranții nu trebuie să fie considerați uh, cetățeni de prima clasă sau de a doua clasă. Nimeni nu trebuie considerat în felul acesta. Viața omului uh, este mai presus de orice. Uh, sunt oameni, deci viața lor este mai presus de orice, indiferent că sunt refugiați, emigranți. Domnul Valviciotis, ministrul Elen al uh, Marinei Comerciale a trimis deja o scrisoare comisarului pentru drepturile omului de la Consiliul Europei spunând că este disponibil, iar autoritățile elene vor coopera și cu Consiliul Europei. M-am întâlnit azi dimineață cu secretarul general Consiliului Europei și am discutat uh, apropo de măsurile concrete, modurile concrete în care vom coopera în această chestiune, respectând în totalitate competențele și sensibilitățile acestui com comisar. Doamna Malmström, la începutul uh, discursului domniei sale, a făcut o deosebire foarte importantă. A spus că operațiunile uh, de control al frontierelor trebuie să fie diferite de operațiunile de căutare și salvare. Și a spus că operațiunea de la Farmaconiți a fost o operațiune de căutare și salvare. Și uh, E vorba de Convenția de la Chicago și Convenția de la Hamburg, care se referă la operațiunile de căutare și salvare. În Grecia, E vorba însă și de protecția drepturilor omului, a suveranității naționale și a granițelor noastre. Și sunt de acord că nu se pune problema unor respingeri, dacă nu există acorduri de readmisie care să ne permită acest lucru. Dar, pe de altă parte, dacă Uniunea Europeană nu reușește prin intermediul Comisiei și al Frontex să facă față problemelor celor care încearcă să exploateze mizeria oamenilor și să câștige enorm de mulți bani prin intermediul crimei uh, organizate, nu vom ajunge la, niciodată la rezultate. Ideal ar fi să cercetăm, să examinăm toate cererile de azil uh, pe coasta de unde pornesc aceste embarcațiuni uh, cu respectul pentru pasagerii lor. S-ar putea să existe misiuni ale Uniunii Europene pe coastele Turciei, Egiptului, Libiei. Am putea să avem așa ceva dacă vrem neapărat să creăm uh, o, mecanisme de nouă generație, instrumente de nouă generație aceste instrumente nu ar trebui să funcționeze la granițele noastre, ci de partea cealaltă, pe teritoriu și la granița cealaltă, dacă dorim o politică uh, integrată pentru gestionarea fluxurilor de migranți. Altfel vom avea întotdeauna inegalitatea între țările din sudul Mediteranei și uh, Uh, țările celelalte aflate la celelalte granițe externe. Aici e vorba de mii și mii de kilometri de coastă și uh, Apoi țările din interiorul Europei nu se confruntă cu asemenea problemă. Vorbim de solidaritate, vorbim de distribuția corectă, dar presiunile sunt total inegale. Și cu toată sinceritatea spun ce spun și dacă așa stau lucrurile, discuția aceasta ne ajută ca să facem față acestor probleme așa cum ar trebui, respectând în totalitate viața omului. Firește toată lumea este răspunzător de poziția politică. În timpul carierei mele politice, evident că am avut foarte multe răspunderi politice și uh, chiar cu mulți colegi din această încăpere. Mulțumesc foarte mult! Închidem uh, acum dezbaterea și vom trece la punctul următor din ordinea de zi și anume dezbaterea comună privind uh, rapoartele de progres realizate pentru Balcani, adică declarațiile Consiliului și Comisiei rapoarte din 2013 privind progresul în Bosnia-Herzegovina